Voiecovski, membru la Curtea de Conturi. Îi felicit pe ambii pentru aceste numiri și Parlamentul ia notă acum de cele două locuri libere, din 2 în 7 mai 2016.